Sunt candidat a eșuat. Domnul Weber, care șede aici pe scaunul lui și mă ascultă, ar trebui de fapt să șadă pe scaunul dumneavoastră, doamnă președinte. Uh, e un pas mic, dar mare pentru instituții. Acum am văzut că întregul sistem nu e decât uh, un vis frumos. Doamna von der Leyen, ați făcut tot felul de promisiuni, chiar și în grupul nostru. Ați făcut promisiuni socialiștilor, macroniștilor, uh, verzilor tuturor. Și dacă e să mă uit la această listă de promisiuni, ele sunt toate foarte diferite. Cum e posibil? Ne întrebăm care e valoarea unor astfel de promisiuni. Haideți să luăm exemplul armatei germane, Bundeswehr. Uh, Știm cu ce probleme uriașe se confruntă. Dar se pare că e condamnată armata, o atitudinea și nu ministra. Ori dumneavoastră, ca politician, ați fost responsabilă pentru armata germană. Și am lucrat șapte ani la Comisia Europeană. Poate că ați condamnat Comisia pentru probleme de atitudine și nu pe cei care o conduceau. Cum veți rezolva, cum veți reconcilia toate aceste probleme? Domnul Vilum, să un minut. Stimați uh, colegi, votul de astăzi e un vot uh, pentru climă. Ne aflăm în toiul unei uh, crize grave a climatului și ideea este să ne întrebăm dacă avem politici de atenuare a schimbărilor climatice sau nu. Am ascultat răspunsurile doamnei von der Leyen și răspunsul ei a fost un nu categoric. Răspunsul său a fost nu. O reducere cu 50% a emisiilor de dioxid de carbon până în 2030 nu uh, va fi suficientă pentru a evita o catastrofă a climei. 55% nu sunt nici ele suficiente uh, pentru a evita uh, o uh, catastrofă a climei. Avem nevoie de acțiuni concrete acum. De aceea voi vota împotriva doamnei uh, von der Leyen și îi rog uh, pe toți Uh, cei uh, care au uh, participat la alegeri pentru a se lua acțiuni concrete în domeniul schimbării schimbărilor climatice să face la fel. Acum e momentul să acționăm. Dacă votăm împotrivă astăzi, încă mai putem acționa. E momentul uh, să trecem de la vorbe la fapte, să trecem la votul pentru climă, să votăm pentru evitarea unei catastrofe a climei. Deci votați împotriva doamnei von der Leyen. Mulțumesc!

Dumneavoastră reprezentați hegemonia, hegemonia centrului față de periferie. Vorbim de centralizare. Acum câteva zile, Italia și-a obținut cel de-al șaptelea președinte al Parlamentului European. Felicitări! Franța și Germania au avut câte șase, iar țările din periferie Croația, de exemplu, sau altele, nu au avut niciun președinte al Parlamentului nici la Consiliu, nici la Comisie. Dar când țările mici, Malta, Slovacia, Slovenia, altele, vor primi și ele uh, o bucățică, ceea ce li se cuvine. Iar în ceea ce privește deficitul democratic, dumneavoastră veniți fără legitimitate. Vreau să știu la ce alegeri ați uh, participat, când v-ați prezentat în fața alegătorilor pentru a primi legitimitatea aceasta. Dumneavoastră nu ați primit legitimitatea celor 200 de milioane care au votat la alegerile europene. Se spune că Bruxelles nu este democratic, că nu este demn, că acordurile se fac în culise și că se pun cetățenii în fața faptului împlinit. O germană va fi președinta comisiei, o franțuzoaică la BCE, un belgian la Consiliu și periferia n-are nimic. Vedeți ce ați făcut în Siria? Ați văzut ce s-a întâmplat. Ați spus că ați primit un sirian la dumneavoastră în familie. Felicitări, dar uh, v-ați uitat uh, ce face NATO cu acțiunile sale ilegitime și Uniunea Europeană ce contribuție și aduce? Croația trebuie să beneficieze și ea de avantaje și nu numai de inconvenientele Uniunii Europene. Votul meu nu-l veți avea. Mulțumesc. Da, președinte, doamnă von der Leyen, Charles Peggy, un mare scriitor francez, spunea trebuie să ai curajul să scrii ce vezi, dar trebuie să ai curajul să vezi ceea ce vezi mai degrabă. Europa e într-o criză profundă. Părem condamnați la neputință în fața provocărilor migrației, provocărilor economice, în fața unor puteri mari, care, altele care par să scrie istoria lumii. Dar nu există decât o singură modalitate pentru a trece peste scepticism. Trebuie să refundăm o Europa în serviciul popoarelor europene care să ne permită să nu mai suportăm dezechilibrele mondializării, această absență de strategie care a făcut să ne pierdem forța industrială, uh, capacitatea de a produce ceea ce consumăm. Mă gândesc îndeoseb la agricultori. Regret că această temă nu a fost mai mult evocată în această dimineață, pentru că agricultura a fost și este prima politică a Uniunii Europene și aici în PP nu vom accepta niciodată ca să fie o simplă variabilă de ajustare. Să nu mai suportăm dezechilibrele ecologice și pentru a răspunde unor astfel de provocări, Europa, și vă mulțumesc că ați fost acest lucru dimineață, Europa trebuie să impună o taxă carbon pentru toate țările care exportă către Uniunea Europeană. Nu mai dorim să suportăm neputința în fața crizei migratorii. Da, fiecare mort în Mediterana e o tragedie în sine și, da, fiecare tragedie este rezultatul unei aceleași cauze, anume neputința noastră. Prea multe persoane își asumă riscul de a veni în Europa pentru că știu că singura condiție pentru a se stabili aici este să ajungi pe continent, legal sau ilegal. Trebuie deci să stăpânim frontierele externe ale Europei și asta din datorie umanitară. A primi oamenii nu înseamnă a suporta un fenomen. Trebuie găsit de asemenea un echilibru a societăților noastre și să ne gândim la generațiile care vin pentru a le transmite mai departe această civilizație extraordinară pe care am moștenit-o și noi. domnul von der Leyen, aveți un viitor de salvat și acest viitor se va juca în următorii cinci ani. Popoarele europene contează pe noi pentru a privi cu ochii deschiși viitorul nostru comun. Mulțumesc! Doamna Piri, acum două minute. Stimați colegi, stimată doamnă von der Leyen, participarea la alegerile europene a fost uh, cea mai mare în țările de jos uh, de până acum. Am avut o campanie foarte animată în care am încercat uh, să îi convingem pe alegători, posturile de televiziune, de radio și așa mai departe pentru procesul șpițen candidat și până la urmă a domnit optimismul și mai ales datorită faptului că un candidat olandez urma, urma să fie președintele Comisiei Europene. Era foarte clar că urma să avem o majoritate mare la Parlamentul European care va sprijini unul dintre uh, șpițăn uh, candidați, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 5 ani. După alegeri, însă, a început uh, jocul de culise și uh, șefii de stat și de guverne au uh, scos din joben uh, numele dumneavoastră. Uh, în țările de jos, toată lumea a început să se întrebe de ce a mers la vot. Oamenii s-au uh, simțit trași în piept și ei înțeleg. La Consiliu, acest proces al candidaților uh, cap de listă a fost uh, sufocat uh, de către autocrați, de către Victor Orban. Pentru polonezi și pentru maghiari, numirea dumneavoastră este o mare victorie pentru ei. Nu vă putem învinui pentru asta, dar E foarte important să aveți o poziție foarte clară în ceea ce privește importanța statului de drept. Și am o întrebare directă pe care aș dori să vă pun. Sprijiniți procedura articolului 7 Uh, pe care au inițiat-o Comisia și uh, Parlamentul European împotriva guvernului uh, din uh, Ungaria. Este foarte important să risipiți orice confuzie în acest sens. Este clar că venim de departe, avem mult de parcurs dacă vrem ca Europa să redevină democratică. E nevoie de un efort imens din partea dumneavoastră, dar și din partea noastră. Doamna von der Leyen, în discursul dumneavoastră ați menționat aspecte care sunt pe placul alegătorilor progresiști. Dacă veți fi aleasă astăzi, cred că uh, vă puteți bucura de sprijinul uh, Partidului Lucrătorilor din uh, Olanda pentru o Europa mai socială. Doamna Ris, un minut. Mulțumesc. Doamna von der Leyen, bun venit la Parlamentul European. S-au spus foarte multe deja în legătură cu migrația, clima, cu statul de drept. Deci o să pot să continui și eu să completez. Într-adevăr, uh, Politicile noastre sunt uh, fundația pe care construim, însă ceea ce e foarte important este să relegăm, recreăm încrederea cu noi, cu membrii Parlamentului European, dar și cu cetățenii, cu europenii. Nu dumneavoastră sunteți responsabile, totuși trebuie să amintim acest lucru de uh, păcatul original pe care l-a comis uh, Consiliul, de fapt, după trei zile de negociere interminabilă. De fapt, noi aplaudăm angajamentele dumneavoastră formale de a pune în aplicare propunerile de reformă în, acest, în legătură cu această procedură de numire în cadrul noii convenții. Fiind dat că n-am prea mult timp, vreau să mă concentrez pe trei puncte. Politica agricolă comună, în primul rând. Ați fost extrem de discretă în legătură cu acest subiect, ca să fiu eufemistică, apoi întârzierea digitală, inteligența artificială, robotica, politica industrială. Ce propuneți dumneavoastră în aceste domenii pentru ca, în fine, să avem un campion european? Aceste decizii care eșuează dor destul de tare și se simt. Apoi, dumneavoastră sunteți uh, femeie, într-adevăr, dar sunteți și medic și mă bucur, doamnă von der Leyen, de acest lucru. Poate dumneavoastră nu știți, dar sănătatea a fost uh, copilul sărac al ultimii comisii, nu a primit atenția necesară. Iar decizii în acest domeniu, epidemii, uh, boli rare, vaccine, vaccinuri și așa mai departe, toate acestea sunt importante. Se vorbește în fiecare zi în presă. Vreți să faceți mai multe? Aveți susținerea noastră în orice caz. Mulțumesc. Un minut acum, doamna Hautala. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doamna von der Leyen, eu mă bucur că spuneți în textul dumneavoastră că um, comerțul nu e un scop în sine, trebuie să aducă prosperitate acasă și să exporte valorile noastre în întreaga lume. Dar știm cu toții că importând produse, exportăm uh, victimele sclaviei moderne, încălcarea drepturilor omului, uh, deforestare, consumând ciocolată, textile și produse ce vin din diverse colțuri ale, colțuri ale lumii. veți impune măsuri de due diligence în ce privește uh, aspectele neetice ale lanțurilor lor de furnizare? Și o a doua întrebare. Eu vin din uh, zona cea mai de nord a Europei și vreau să vă reamintesc că criza climatică are consecințe dramatice tocmai în zonele arctice ale lumii și ale Europei. Agenda noastră pentru Europa nici măcar nu menționează regiunea arctică. De unde întrebarea mea? Uh, veți uh, adopta ca mm, prioritate politică zona arctică în următoarea uh, comisie. Domnul Berg, acum un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, stimate doamnă ministru. Ca deputat nou în Parlamentul European, eu am fost surprins de procedura de alegere a președintelui Comisiei. E regretabil că o parte din alegătorii din uh, Europa au fost ignorați în mod uh, conștient și că se creează impresia că deciziile cele mai importante se iau cu ușile închise. Aceasta nu creează încredere, ci mai degrabă frustrare. Aș dori totuși în remarcile mele să rămân constructiv. Rezervele mele se referă la siguranța internă, la controlul la frontieră și la amenințarea din partea terorismului islamist. Avem mai multe provocări din, din domeniul politicii interne, a securității interne, din cauza politicii de porți deschise pe care a practicat-o Germania și alte țări. Am văzut că au existat uh, foarte multe sarcini suplimentare pentru poliție, pentru forțele de ordine în general, care sunt la limită. Având în vedere migrația necontrolată și uh, atentatele care au avut loc. Mi-e teamă că problemele reale de securitate cu care suntem confruntați nu se vor opri aici, vor deveni chiar mai mari. De aceea eu sper, doamnă von der Leyen, ca dumneavoastră să ne asigurați că atunci când vorbeți despre securitatea internă să nu ne lăsați doar cu vorbe goale. Vă mulțumesc. Mrs. Kanko, for one minute. Doamna Kanko, un minut, vă rog. Um, good morning, um... Bună ziua, doamnă von der Leyen. Mă numesc Astita Kanko și sunt unul dintre cei șapte copii ai unei femei care a trebuit uh, să fugă și să se ascundă când a hotărât să divorțeze. Uh, ea a fost uh, alungată de interzicile islamice. Când sora mea s-a născut, avea 37. eu am optat să am doar un copil, doar și pentru că ca multe milioane de femei mutilate genital, nașterea este mai complicată. Sunt una dintre aceste femei și mă bucur de faptul că astăzi pot să vorbesc aici. Vă pun această întrebare în calitate de femeie, în calitate de uh, fată care nu a scăpat de această mutilare uh, genitală și ca o mamă îngrijorată. În Europa întoarcem privirea când uh, statul uh, islamic uh, uh, răpește uh, și uh, violează uh, fete uh, precum uh, Nadia Murat, când fetele europene sunt mutilate în, uh, uh, pe teritoriul europene. 500 de uh, mii de uh, fete trăiesc astfel Uniunea Europeană. Uh, avem de-a face cu radicalizare, cu segregare, uh, vești proaste pentru femei și pentru valorile europene. Cum intenționați să vă folosiți uh, postul și influența pentru a ocroti toate femeile, indiferent de religie și de tradiție? articolul 1 din Declarația Universală pentru Drepturile Omului nu le apără încă. Puteți face acest lucru într-o Europa puternică, nu într-un superstat al uh, unor uh, posturilor bine plătite, ci uh, într-un continent în care există valori și se respectă subsidiaritatea. Mulțumesc! Doamna Obri, un minut. Doamna von der Leyen, ce veți spune celor uh, mai bine de 500 de milioane de cetățeni europeni care nu v-au ales? Care va fi legitimitatea dumneavoastră în această criză climatică și în criza inegalităților. Veți continua să ne spuneți că nu mai avem bani, așa cum au spus uh, uh, cei care au fost înaintea dumneavoastră? Totuși, banii pentru serviciile publice și pentru tranziția ecologică există. Ei sunt în, însă în paradisuri fiscale, mai bine de 800 de miliarde de euro acesta este cecul. Cecul pe care Uniunea Europeană îl semnează în fiecare an acelor care uh, nu plătesc impozite, lui Bernard Arnault, lui Google, uh, Facebook și așa mai departe. E vorba de un cec pe care îl plătesc toți cetățenii europeni. Cum spunea Victor uh, Hugo, din uh, uh, iadul uh, săracilor e construit paradisul bogaților. Și acest paradis și-a ales o nouă președintă, pe dumneavoastră, doamnă von der Leyen. Nu ați luat niciun angajament, nimic pentru a combate paradiscurile fiscale europene, precum Luxemburg sau Malta. Sunteți candidata lor, doamna von der Leyen. Nu sunteți candidata noastră, a popoarelor europene. Uh, niciun uh, uh, bogat nu vă critică, niciun uh, sărac nu vă uh, critică. Nu aveți niciun răspuns în fața frustrărilor. Uitați-vă, doamnă Van den Leyen, avem acest cec uh, pentru fraudorii fiscali. Uh, prefer să-l rup uh, decât să îl semnez pentru dumneavoastră. For one and a half minutes, Un minut și jumătate, domnul Nicolau Alavamos. Această procedură a numirii ă, pentru președinția Comisiei Europene a fost rezultatul unor târguieli dincolo de dezbateri, noua comisie va continua pe aceeași cale a politicii comisie, adică limitare a democrației fără drepturi pentru lucrători, uh, militarism, uh, o cursă în armării și o punere în dificultate a suveranității naționale, a exercitării uh, dreptului la bunăoară la zona economică a Ciprului. Am avut, de exemplu, în Grecia, odată cu guvernul Tsipras și evaluarea programul până în 2024, am văzut foarte clar uh, toate aceste probleme în derulare. Se vorbește de 3,5% surplus și noi măsuri care vor atârna greu în balanță, uh, iarăși uh, pe spinarea grecilor. Toate acestea sunt baza politicii noi democrații alese și care ne va conduce către o nouă fază de austeritate și uh, noi încălcări ale drepturilor. Președinte. Domnul Tajani, două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă von der Leyen, dumneavoastră ați uh, conceput o politică, un plan de politică pentru Europa care poate fi împărtășit în parte. Avem nevoie de o politică europeană care uh, va uh, insista asupra economiei reale. Avem nevoie de o politică industrială europeană care să aibă ca obiectiv, așa ca și ca pentru politica de climă, ca 20% din PIB să vină din industria de produc, din producție, din agricultură. Eu aș dori, atunci când veți deveni președinte al Comisiei la Direcția Generală GROW, să implementați Small Business Act-ul pentru ca uh, Uh, IMM-urile să poată să fie susținute. Aș vrea să vă rog să apărați de asaltul chinez din uh, industria noastră. Există propuneri interesante, dar e nevoie de norme anti-dumping foarte serioase. Trebuie să ne apărăm și în fața giganților internetului care trebuie să plătească impozite ca toate celelalte întreprinderi. Dar e nevoie și de o întărire a politicii PAC pentru că tăierile în politica agricolă sunt o eroare. Nu putem să uităm că industria și agricultura sunt doi piloni și două instrumente fundamentale pentru a crea ocupare în Uniunea Europeană. Accesul la credite e foarte important, e nevoie de Uniunea Bancară, trebuie să dezvoltăm o piață de a capitalurilor. În ceea ce privește însă imigrația, aș vrea să vă rog să vă gândiți la ceea ce a votat Parlamentul European, adică mai multe fonduri pentru un plan adevărat pentru Africa, un plan fiduciar. E nevoie de 60 de miliarde. În 2050 vom avea 2,5 miliarde de africani. Dacă nu intervenim, nu este suficient să avem paza de coastă și Frontex. E nevoie de o strategie adevărată pentru investirea în Africa, pentru combaterea schimbărilor climatice, a sărăciei, a bolilor, pentru apărarea agriculturii, pentru combaterea terorismului. Dacă Europa nu acționează, vom avea invazia a milioane de oameni, nu de a mii de oameni. De aceea, Comisia Europeană viitoare trebuie să facă foarte multe și vreau să încep cu problema statului de drept. Dumneavoastră ați vorbit foarte corect despre acest subiect, dar vă amintesc că 21 de luni au trecut de la omorârea lui Daphne Caruana Galiția, asasinată jurnalistă în Malta și nu știm încă cine au fost făptașii acestui omicid. Trebuie să uh, apărăm statul de drept, dar și libertatea de exprimare chiar în țări din afara Uniunii Europene, să ne gândim la Venezuela, unde avem milioane de cetățeni de origine europeană, italien, spaniel, portughez și germani care suferă în continuare din cauza dictaturii. Și cred că și din acest punct de vedere, Comisia Europeană, așa cum a făcut-o și Parlamentul, trebuie să asculte uh, ceea ce au de zis cetățenii. Trebuie să ne ascultați și pe noi. Suntem o comunitate de valori și dumneavoastră ați repetat și cred că în următorii 5 ani trebuie să continuăm în această direcție. Un minut și jumătate, domnul Gaier. Doamnă președinte, stimate doamnă von der Leyen, în scrisoarea către grupul uh, nostru, ați preluat multe din punctele importante pentru noi, pentru care am luptat în campania electorală ca socialdemocrați. De exemplu, reasigurarea pentru șomaj, pentru care, uh, împotriva căreia partidul dumneavoastră a luptat cu pasiune. M-ar bucura asta dacă n-aș avea suspiciunea că statele membre uh, ar dilua această propunere um, la Consiliu atât de mult încât nici nu ar mai fi de recunoscut. Tocmai de aceea anunțul dumneavoastră îl uh, văd cu un oarecare scepticism. Am putea să vă dăm un fel de avans de încredere, însă împotriva acestui fapt uh, intervin argumente instituționale și nu numai. În uh, campania electorală am făcut campanie pentru uh, un șpițen candidat, un olandez numit Franz Timmermans. Și nu m-am uh, uh nu m-am cantonat de uh, din ce țară vine și așa mai departe. Le-am, propu- le-am explicat alegătorilor mei că vom vota numai pentru uh, un șpițen candidat și mulți dintre noi uh, au de gând să-și țină promisiunea. Mulți au lăudat acest principiu al șpițen candidatului, a candidatului de vârf. Uh, și um, acum iată că uh, prin numirea dumneavoastră am renunțat la acest principiu. Aș vrea să vă întreb cum veți obține de la Consiliu să nu se întâmple asta. Mulțumesc. Madam ce? Doamna ce? Un minut. Thank you. Mulțumesc. Este o onoare pentru mine și o responsabilitate să stau aici, în inima democrației europene și să rostesc primul meu discurs, dar un uh, comentariu partidului meu. Sunt uh, parlamentar din Ungaria, o țară minunată. Mulți ați auzit despre ea numai atunci când este vorba de un atac la statul de drept sau uh, la adresa societății civile. Și eu, ca maghiară, m-am săturat pentru că Uh, s-au închis uh, ochii la politica domnului Orban. Acest lucru trebuie să se schimbe, trebuie să încercăm să luptăm împotriva celor uh, care erodează această Uniune și să asigurăm valorile europene. Trebuie să fim uniți și în siguranță. Nu trebuie să ne fie frică să apărăm democrația europeană Comisia trebuie să asigure garanții pentru protejarea statului de drept și conducători uh, cu posibilitatea de a aplica uh, aceste legi. Astăzi, apărarea Europei înseamnă uh, un uh, uh, obiectiv extraordinar, dar asta nu este suficient. Trebuie să ne schimbăm și noi. Mulțumesc. Doamna Vana, un minut. Frau Ministerin van der Leyen, Sie haben heute... Doamnă ministru van der Leyen, ați vorbit astăzi mult despre uh, pace în Europa. Eu vin dintr-o țară neutră din punct de vedere militar, din Austria și în calitate de a Partidului uh, Verzilor sunt uh, împotriva um, ideii unei armate europene sau o armată pentru europeni. Am o poziție foarte critică față de asta majoritatea cetățenilor europeni consideră că apărarea nu ar trebui să fie o prioritate a Uniunii Europene, ci mai degrabă chestiuni climatice, sociale, uh, educație. Și, de asemenea, o majoritate a cetățenilor europeni consideră că Uniunea Europeană trebuie să participe mai mult la soluționarea crizelor în lume prin mijloace mai degrabă umanitare decât militare. Tocmai de aceea ni se pare că este calea greșită ca um, să se crească fondul, să uh, se crească cheltuielile militare prin fondul uh, pentru apărare. Când nu avem bani pentru schimbările climatice, nu avem nevoie de miliarde pentru apărare, ci miliarde pentru climă. Aș vrea să vă întreb dacă în calitate de președinta Comisiei veți uh, încerca să obțineți o dezarmare pentru, uh, dacă veți uh, lupta pentru a se reduce cheltuielile militare și pentru controle obligatorii la export de armament. Mulțumesc! Domnul Fest, un minut. Da, vielen Dank, eh, Frau Minister. Mulțumesc, doamnă ministru, și pentru intervenția dumneavoastră. Cred că Uh, și intervenția ultimei colege vă arată că sunteți eh, persoana greșită pentru acest post de la uh, dreapta uh, la uh, stânga, toată lumea vă critică. Am văzut în documentul dumneavoastră un, un uh, monument al oportunismului uh, prin definiție, de toate, bancă climatică, copii, mitu, IMM-uri, schimbări climatice, taxare și așa mai departe. Toate acestea Uh, par să fie uh, politicile dumneavoastră, dar de fapt este o încercare de a vă adapta la politicile de stânga și ale verzilor. Și în spatele acestui fapt este uh, poziția uh, este faptul că dumneavoastră vă, vă doriți această poziție, nu-i vorba de conținuturi. Pe noi ne interesează identitatea și ce face ca Europa să fie um, și ca țările noastre să fie țările noastre. Pe dumneavoastră vă interesează un nou trofeu politic un nou post care să vă dea dreptul la o mașină de serviciu. Ce căutați de fapt aici? Cu pre- uh, intervenția dumneavoastră uh, nu putem decât să ajungem la, col- la condiția că, la concluzia, mă scuzați, că dumneavoastră nu trebuie să fiți noua pre- uh, președinta comisiei. Mulțumesc, domnul Terci. Lenin. Mulțumesc. Doamnă van der Leyen, suntem preocupați de faptul că până la urmă nu există diferență între candidatul Timmermans și candidata von der Leyen. Am văzut cum ați vorbit astăzi. Ați încercat să satisfaceți stânga, să îi mulțumiți pe liberali, pe socialiști, cărora le-ați scris explicând proiectul dumneavoastră, dar nu le-ați explicat și de cealaltă parte. Și acest lucru e grav Deja ați pus acest cordon sanitar um, față de o parte dintre europeni. Pedepsiți popoarele care aleg guverne care unora nu le plac. E foarte periculos acest lucru. Vedem că aici sunt pedepsite partidele alese pe baza unei politici, unor inițiative care nu plac unei majorități care s-a creat aici, în, aici unde Timmermans și dumneavoastră sunteți tot o apă și un pământ și încercați să marginalizați o parte din hemiciclu. Spuneți că suntem împotriva unității, dar nu cred că există un pericol mai mare la adresa unității decât un parlament care pune cordoane sanitare care pur și simplu distrug spiritul democratic, regulile și până la urmă distrug um, orice proiect comun. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Gheunghe și un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Mulți dintre noi sau au considerat că Brexit este o lecție și o oportunitate pentru elita politică europeană, un semnal că o schimbare este necesară. Cetățenii europeni sunt uh, nemulțumiți pe bună dreptate cu sistemul de luare a deciziilor în acest Parlament și în alte instituții. Doamna van den Leyen, referința dumneavoastră, trimiterea la întărirea, consolidarea sistemului Spitzenkandidat candidat a fost oarecum uh, ironică, dacă nu cinică. Este un uh, sistem care a fost lăsat parte pentru a vă nominaliza pe dumneavoastră. Sistemul Spitzen candidat nu este perfect, dar era un pas în direcția potrivită pentru a alege un candidat care să uh, conducă Comisia Europeană. Numirea dumneavoastră arată că liderii Uniunii Europene uh, ignorează, uh, ignoră, mă scuzați, uh, dorința uh, electoratului uh, european. Aceasta uh, alimentează uh, euroscepticismul și critica. Deci, deci să nu fiți uh, surprinsă. Dezamăgirea acelora care doresc uh, o Europa uh, mai transparentă, mai democrată. Nu este vina dumneavoastră, însă ați contribuit în mare măsură la această nemulțumire. De aceea, mulți din acest Parlament găsesc că uh, numirea dumneavoastră, candidatura noastră este inacceptabilă. Domnul Rangel, două minute. Obrigado, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna von der Leyen pentru discursul său inspirat, plin de convingere, plin de ambiții pentru Europa. Cu siguranță puteți conta pe sprijinul nostru. Doresc să mai spun două lucruri. Cred că e păcat că având în vedere că sunteți medic și vă preocupă sănătatea, planul european pentru lupta împotriva cancerului nu este o prioritate pe care ați uh, subliniat-o. Sperăm că Comisia va promova și această inițiativă. Și aș avea o întrebare, o întrebare vitală pe care nu a pus-o nimeni în legătură cu o frază din discursul dumneavoastră care se referă la cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Faceți referire în trecere la acesta, dar când vine vorba de politica de coeziune, propunerea Comisiei nu este echitabilă. Italia, o țară din inima Europei, 6% pentru coeziune, Croația 16%, Finlanda mult peste media europeană, 5%, Lituania 23%. Comparăm țări vecine. Strategia de coeziune din propunerea Comisiei este inechitabilă și motivul este faptul că S-au redus bugetul politicii de coeziune fără niciun motiv. Fondul uh, de coeziune, uh, fondul uh, de dezvoltare regională, toate acestea au fost reduse și regiunile vor suferi. Sunt multe priorități, dar doamnă von der Leyen, von der Leyen um, coeziunea este esențială pentru unitate. Dacă nu se revizuiește propunerea de cadru financiar multianual, Um, conform indicațiilor Parlamentului, vor apărea probleme de unitate și divergențe între statele membre. Are cuvântul doamna Guillaume, un minut. Doamna van der Leyen, ați uh, vorbit despre multe lucruri, dar nu despre uh, toate, pentru că uh, cadrul um, financiar multianual sau agricultura, în acest caz, ați evitat toate cifrele o serie de mici aranjamente între statele membre care uh, sunt puțin prezente pentru a vă susține astăzi. Consiliul nu a ținut cont uh, deloc de vocea cetățenilor care au aderat la sistemul în candidatului uh, o voință uh, politică. Consiliul a marginalizat și rolul Parlamentului European, făcând din el un junior partner. Un alt exemplu pentru a ilustra uh, intervenția noastră. În ceea ce privește migrația și azilul, nu este suficient să spuneți că vreți să reformați pachetul azil care a fost reformat și suprareformat până când a devenit de necitit și a fost blocat. Aș fi dorit să vă aud vorbind despre o mare operație de salvare pe mare care ar fi permis uh, uh apărarea demnității uh, Parlamentului în fața Consiliului, pentru că asta vă lipsește acum, faptul că veți lupta și că veți schimba uh, orientarea Europei. Mulțumesc. Domnul Federley, un minut. Thank you, Mr. Speaker. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă von der Leyen, Aș dori să vă adresez câteva cuvinte sincere. Am fost critic față de numirea sau nominalizarea dumneavoastră. Am avut o poziție critică față de ideea ca noastră să deveniți președinta comisiei. Însă, procesul pe care l-am parcurs m-a făcut să fiu uh, respectat Um, ca membru al Parlamentului European și mă bucură um, și vă felicit pentru asta. Vă mulțumesc și pentru respectul pe care l-ați arătat grupului Renew, grupul care a crescut cel mai mult în Parlament și uh, a, care a învins uh, populiști în întreaga Europa. De aceea veți avea uh, votul meu. să fiți interesate de ce părere are Parlamentul. Vă amintesc de procedură în urmă cu 5 ani. Nu știu dacă colegii Uh, în urmă cu 5 ani aveau uh, senzația că uh, am avut interacțiuni adecvate cu domnul Juncker. Cu dumneavoastră, în schimb, așa a fost. Ați vorbit despre uh, diferite despre dreptul de inițiativă al Parlamentului. De exemplu, Parlamentul cere uh, acțiuni în ceea ce privește bunăstarea animalelor um, și nu a venit nicio propunere. Uh, însă, de îndată ce veți fi uh, numită, vom reveni cu această solicitare și vom uh, ne bazăm pe faptul că îi veți da curs. Mulțumesc, doamna Scott Cato. Mulțumesc, domnule președinte. Cei care doresc să pună capăt ieșirea dezastruoasă a, a, a Regatului Unit din UE ar putea să fie um, curajați de ce a spus eh, doamna von der Leyen. Ați spus că sunteți gata să ne dați timpul de care avem nevoie pentru a pune capăt acestui episod dezastros din istoria țării noastre. Dar când vine vorba de climă și uh, protejarea naturii, um, avem o problemă. Nu pot vota pentru dumneavoastră pentru că procesul de numiri este un pas uh, care ne îndepărtează de voința cetățenilor Trebuie să ne asigurăm, uh, s-a făcut un compromis în favoarea statelor de dreapta, de extremă dreaptă din centrul Europei, unde statul de drept este într-o situație de risc. E incredibil că Comisia cedează sau că se cedează extremei drepte și uh, nu s-a realizat ceea ce s-ar putut face pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor. Doamna Anderson, un minut. Onorevole Anderson bună dimineața doamnă ministru o să fiu uh, succintă sunteți persoana greșită pentru acest post, indiferent de postul pentru care candidați. Ați uh, luat inițiative ca ministru care au fost total inadecvate. Uh, Agenția de publicitate și banii cheltuiți pentru aceasta aceasta pentru a convinge populația germană. Ați uh, lăsat în urmă uh, soldați demoralizați. De asemenea, capacitatea de apărare este foarte afectată. În schimb, ați uh, oferit posibilități pentru personalul care au, fost, de fapt, o glumă în principiu am uh, putea, ca principiu ar trebui să vă susținem, însă um, din punctul meu de vedere uh, cred că puteți renunța la sprijinul meu. Vă rog să luați notă de faptul că eu ca convinsă, fostă alegătoare CDU, Cred că uh, nu, nu vă voi mai uh, sprijini niciodată, nici pe noastră, nici pe partidul nostru, deci nu vă voi vota. Onorevole Van Orden, prego un minut. Domnul Van Orden, vă rog, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. The... Doamnă von der Leyen, Mă îngrijorează angajamentul noastră pentru o armată europeană și pentru autonomia strategică a Uniunii Europene. Asta va, du- va submina NATO și va duce la o diviziune uh, transatlantică și nu poate decât să ne uh, încurajeze uh, dușmanii. Uh, în ceea ce privește Marea Britanie, salutăm declarația noastră de respect față de decizia poporului britanic de a părăsi Uniunea Europeană și despre nevoia de a coopera uh, Uh, cu um, Marea Britanie. Până acum bunăvoința a lipsit de la Bruxelles. Însă tot ce păreți să ne oferiți este o extindere a termenului pentru retragere. Nu e foarte ambițios. Vă sugerez să vă folosiți uh, influența pentru a solicita reinterpretarea sau modificarea acelor aspecte din acordul de retragere care sunt inacceptabile pentru Regatul Unit. N-ar fi nevoie de prea mult. Există soluții în Europa nimic nu e posibil și în același timp totul e posibil. Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 31 octombrie. Să ne asigura că se va întâmpla în condiții bune, fără um, poziții dușmănoase, um, astfel încât să se poată exprima poziția și dorința cetățenilor britanici de a-și controla frontierele și legile. Vă mulțumim, domnul sau doamna Colacusici temelj razvoja i napretka baza pentru dezvoltare și pentru progres, precum și viitorul Uniunii Europene, sunt egalitatea și statul de drept. Egalitatea și statul de drept, în principal, se eh, prezintă așa cum eh, o aleg eh, democrații. Sunt 20 uh, de posturi care au mers către germani și zero funcții către Croația deci 0%. Regulile de procedură ale Parlamentului cer ca aceste posturi să fie distribuite pe baza unui criteriu geografic. Deci, nu numai că statul de drept a fost încălcat, uh, acest lucru este inadmisibil. Deci avem Germania, care are 20 de reprezentați, ceea ce este contrar egalității și uh, supremației în acțiune. În plus, trebuie să alegem un uh, președinte al Comisiei Europene care provine din Germania. Acest lucru este inacceptabil, pentru că nu este o Europa a egalității și nu este cea care uh, va pune uh, proiectul european sub semnul întrebării. Doamna Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că trebuie să fim constructivi. Doamnă candidată, ați auzit deja că unii spun că planurile dumneavoastră sunt prea ambițioase, altele, alții spun că nu sunt suficient de ambițioase. Acest lucru arată că ați găsit un echilibru. Am, s-a discutat mult despre modul în care a fost propusă candidatura dumneavoastră, dar, dragi colegi, acest Parlament trebuie să-și facă și autocritica. Candidata a vorbit despre importanța unității și tocmai unitate nu am văzut în Parlament. Credeți că o candidată din partea celui, de, de, de, celui uh, partidului cel mai mare din Parlament poate fi respins și apoi se va propune un în candidat, ar fi naiv să credeți așa ceva. Pur și simplu uh, înseamnă că nu vedeți adevărul în uh, față. Macron și Orban au fost puternici și au dat dovadă de leadership. Eu mă bucur de ce ne-a spus candidata um, a spus că dorește să limiteze ceea ce a, fost, a făcut uh, Consiliul în 2024. Uh, candidata a vorbit despre Simon de Beauvoir, care nu a fost doar președintă aici la Parlamentului, ci și o, uh, una dintre puțini, despre Simon Vei, mă scuzați, care a fost membră a Academiei franceze. și pe brațul ei scria 78561, numărul de la Auschwitz, care aducea aminte în fiecare zi de ce aveam această Europa, de ce luptăm pentru această Europa în fiecare zi. Motoul nostru este unitate în diversitate. Și, dragi colegi, în această după masă, cei responsabili, cei constructivi, trebuie să ne gândim dacă uh, vom vota din frustrare din cauza acestui uh, acord uh, netransparent sau uh, vom aduce cu această candidată Europa de care au nevoie cetățenii. Mulțumesc. Doamna Bonafe. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să ne aducem aminte de alegerile din mai, când partidele naționaliste care s-au prezentat și um, au prevăzut falimentul sau colapsul Europei nu și-au atins încă scopul și cetățenii europeni încă doresc să creadă în Europa. Iată de ce, doamnă von der Leyen, vă cerem să fiți la înălțimea acestui obiectiv să transmiteți un uh, semnal clar de relansare a Uniunii, de inovare și ne bucurăm că vom avea o femeie pentru prima dată în fruntea unei instituții atât de importante. Vă spun acest lucru clar. Avem nevoie de o solidă și solidară care să nu închidă ochii um, și să-i sprijine pe cei care rămân înapoi. Uh, trebuie să aibă curajul uh, să folosească toată flexibilitatea din pactul pentru creștere și ocupare și să promoveze un nou model de dezvoltare care să pună fără ambiguități problema mediului, nu ca limite, ci ca oportunități. Oportunitate care nu frânează, ci alimentează creșterea pentru că o face durabilă. Și astfel puteți reacționa la cei care au spus că evitați subiectul, chiar și aici, acum. Trebuie să sprijinim europeismul făcut nu cu ziduri, ci cu responsabilități împărțite, ca atunci când vorbim despre guvernanța economică, dar și de migrație. Am făcut-o aici când am modificat sistemul de la Dublin. Dacă aceasta e, și numai dacă aceasta este viziunea și acțiunea viitoarei comisii, vă vom sprijini. Mulțumesc, doamna Haranțova, un minut. Madam President designate. Doamnă președinte desemnată, Acum câteva decenii, Euro- cei din Europa Centrală și de Est au acordat încredere Uniunii Europene, iar acum această încredere uh, se erodează. Multe propuneri din, din trecut au creat o diviziune. Uh, calitatea dublă a, a produselor, uh, detașarea lucră- prevederile privind detașarea lucrătorilor și așa mai departe. Este foarte important ca noua comisie să adopte o nouă abordare. Uniunea Europeană trebuie să reconstruiască încrederea, încrederea pe care oamenii au pierdut-o. Trebuie să ne asigurăm că ne ascultăm unii pe alții înainte să se facă orice fel de propunere. Trebuie să continuăm să eliminăm barierele existente în continuare pe uh, piața internă și să nu creăm noi bariere, să-i tratăm la fel pe toți cetățenii cu acces egal la muncă și studiu oriunde în Uniunea Europeană. Doamnă președinte de semnat, sper că vă puteți asuma astăzi să fiți vocea tuturor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Urtasun. Vă rog, un minut. Doamnă ministră, bună ziua! Candidatura dumneavoastră reprezintă o triplă renunțare, trebuie să spun. O renunțare la parlamentarea uh, vieții politice comunicare, renunțare la statul de drept. Să nu uităm că sunteți aici pentru că uh, anumite țări uh, au uh, prezentat un veto împotriva domnului Timmermans pentru că a fost curajos în acest domeniu și uh, Uh, limitările pe care le-ați prezentat dumneavoastră, așa cum au spus unii colegi. În plus, comisia dumneavoastră va începe cu un păcat original dacă va fi alesă cu voturi din partea extremei drepte astăzi. Credibilitatea exercițiului de control sanitar va fi pusă în pericol. Din aceste motive, doamnă ministru, nu vă voi putea să vă votez. Cred că Parlamentul ar trebui să o respingă și spun celor care ne spun că pentru că suntem pro-europeni trebuie să vă sprijinim, aș spune că dacă Parlamentul întotdeauna se supune manevrelor Consiliului, ă, facem o defavoare Europei în care, tocmai pentru că sprijinim Europa, trebuie să respingem uh, candidatura dumneavoastră și să cerem Consiliului să facă un nou summit. Are cuvântul acum domnul sau doamna Cra. Doamnă președinte desemnată, doamnelor și domnilor, ce vedem aici este o lecție de cum nu trebuie făcute lucrurile. A trebuit să ne ascultați pe toți uh, și scepticismul nostru uh, față de modul în care ați fost uh, numită, însă este un spectacol ciudat din partea noastră, de exemplu, domnule Weber, Dumneavoastră sunteți primul care o felicitați pe doamna von der Leyen, cu toate că dumneavoastră ați candidat pentru acest post. Vă întreb, aveți puțină demnitate? Toți cei care s-au ocupat uh, de uh, numirea doamnei uh, von der Leyen știu că în calitate de ministru al apărării a eșuat. A făcut o armată în Germania în care tancurile nu rulează, avioanele nu zboară și armele nu trag un lucru vă pot spune. Nu puteți uh, plasa o bombă mai puternică uh, în Comisia Europeană decât pe cineva care a eșuat în toate posturile de ministru pe care le-a deținut. Mulțumesc, doamna Tomasici, Vă rog un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, doamna von der Leyen, am auzit planuri foarte ambițioase din partea dumneavoastră, dar n-am auzit prea mult despre punerea în aplicare. Pentru o clipă am crezut că m-am întors în copilărie. Am crescut în Iugoslavia socialistă și am auzit, am avut posibilitatea să auz de planuri mari ca ale dumneavoastră, fraternitate, armată comună, um, drepturi mai uh, bune pentru muncitori. Uh, viziunea dumneavoastră va avea aceeași soartă, pentru că cetățenii nu doresc acest lucru. Dacă ar fi dorit acest lucru, nu ar fi trebuit să vă agitați astăzi dacă veți obține o majoritate în acest Parlament. Vorbiți de egalitate și de eforturi comune în Europa. Însă uitați că uh, toate posturile uh, principale din Uniunea Europeană s-au dus la statele mari și în plus sugerați sistemul de outvoting atunci când este vorba de politica comună și de securitate securitate. Atunci când vorbiți uh, despre fundație în uh, legislația romană, dar nu ați vorbit despre creștinism. Europa dumneavoastră fuge de originile sale și de aceea este acum atât de împărțită. Uh, domnul Giaruso, un minut. Care putem lei. Doamnă von der Leyen, Remarcăm că vă dăm încrederea noastră, dar uh, încrederea noastră nu va fi oarbă. Din potrivă, sprijinul nostru va fi un armă pentru noi, pentru a vă influența acțiunea politică. Ați vorbit despre Europa justă și echitabilă și de protecția mediului, a femeilor, a lucrătorilor. Uh, am vorbit despre un uh, salariu minim și despre salvarea vieților. Da, Europa trebuie să-și asume responsabilități și nu poate să lase pe umeri unui singure țări întregul fenomen al imigrației Trebuie să ne amintim de proiectul părinților fondatori cu dezvoltare și creștere pentru toate statele europene. Nu a fost pentru toată lumea la fel. În Italia, șomajul tinerilor este ridicat și e greu pentru tineri să-și creeze o familie. Doamnă von der Leyen, dorim ca Uniunea Europeană să asigure tuturor agricultorilor, ă, pescarilor, ă, muncitorilor, tinerilor aceleași oportunități de dezvoltare. De aceea cerem un angajament concret și pentru a pune capăt scandalului paradisurilor fiscale, pentru armonizarea politicilor fiscale confiscare pentru muncă și o legislație antimafie comună și foarte severă. Dacă uh, cuvintele dumneavoastră frumoase vor deveni realitate, veți putea conta pe sprijinul nostru. Dacă sunt doar cuvinte, de că Europa va rămâne cea care a penalizat anumite zone ca sudul Italiei, mișcarea 5 uh, stele um, va fi în opoziție feroce față de dumneavoastră. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul sau doamna Tobe. Tack, herr talman, eh, fru von der Leyen. Eh, Eh, domnule președinte, doamnă von der Leyen. Eu sper că toată lumea care crede în cooperare europeană vă va acorda sprijinul său astăzi. Extrema stângă și extrema dreaptă par să, vă, să fie împotriva dumneavoastră, dar eu cred că trebuie să luați asta ca pe un compliment. Pe lângă asta am senzația că verzii li se alătură uh, celor de la extreme și mă surprinde acest lucru. Uh, mă rușinează puțin faptul că veți uh, vota împotriva primei femei care ar putea să devină președinta Comisiei Europene și, în plus, cineva care ar putea să aibă, o, să adune o majoritate pentru o pro, uh, politică progresistă în combaterea schimbărilor climatice. Avem treabă în Europa. Schimbările climatice, uh, criminalitatea transfrontalieră, libertatea de circulație trebuie și ea uh, uh, să fie garantată, dar nu pentru infractori și teroriști, ci trebuie să ne asigurăm, deci, că, este nevo- că um, există cooperare la nivelul uh, polițienesc. Trebuie să obținem majoritățile potrivite pentru a avea certitudine, certitudine juridică și să avem un control mai bun al politicii de imigrație. Sunt convins că acest Parlament European va putea obține această majoritate pentru a susține o politică de imigrație care să fie ghidată atât de cap cât și de inimă. Și la final, permiteți-mi, Europa este pentru mine caracterizată de libertate, antreprenoriat, securitate și siguranță pentru toți uh, rezidenții noștri, cetățenii noștri. Avem uh, așteptări mari de la dumneavoastră, doamnă uh, von der Leyen. Vom fi dispuși să cooperăm cu dumneavoastră pentru a face față provocărilor cu care se confruntă Europa. Mulțumesc, domnul sau doamna Caljurau. Madam von der Leyen, Doamna von der Leyen, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru observațiile, comentariile de astăzi și pentru scrisoarea pe care ați adresat-o grupului SCD. A fost bine prezi, pre, pre, primită și a adus multe elemente noi față de discuția pe care am avut-o săptămâna trecută în Bruxelles. Am observat angajamentul noastră pentru democrație, statul de drept, drepturile omului, Europa fără diviziuni. Acum aștept să văd acțiuni concrete concrete și răspunsuri concrete la întrebările care au fost adresate de colegii mei. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei alte uh, diviziuni la care nu v-ați referit astăzi. Diviziunea între Est și Vest exemplificată de ultimele, cele mai recente decizii ale Consiliului European, în care toți

M-a, uh, mi-a plăcut angajamentul noastră pentru o comisie echilibrată din punct de vedere al genului. Uh, și vă felicit pentru asta. În ceea ce privește Brexitul, știți că Scoția are o perspectivă specială în acest sens. Însă în Anglia, în uh, Irlanda de Nord, în țara Galilor și nu numai, toată lumea lucrează pentru a aduce oarecare sens în această idee a Brexitului. Uh, noi considerăm că cel mai bun Brexit ar fi niciunul. Lucrăm mult pentru a găsi soluții și uh, ne bucurăm că veți fi un aliat al nostru în acest sens. De asemenea, uh, trebuie să vă spun că ne lipsesc trei membri în acest parlament uh, din Catalonia. Acest parlament nu e complet. Singura soluție va fi dialogul și dumneavoastră veți putea fi un intermediar onest în această discuție și sper că vă veți asuma